colegi, începem acum prima parte a întrebărilor către comisie. Prima întrebare vine din partea domnului Papa Stancos și domnul Barnier are cuvântul. Vă rog. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului Papa Papastamkos pentru această întrebare pe marginea unui subiect care intră în competențele mele actuale și care este deosebit de important. Agențiile de notare, de rating au un rol deosebit de important în evaluarea riscului, atât pentru întreprinderi cât și pentru state. Și criza ne-a demonstrat că modul în care acesta funcționează a pus anumite probleme și asta cu consecințe deosebit de grave uneori. De aceea, summitul G20 a luat pe bună dreptate decizii puternice și anume instaurarea unui sistem de supraveghere și instaurarea unor noi reguli de guvernanță. Aș dori să vă amintesc, doamnelor și domnilor, că în momentul crizei Comisia, pe marginea acestui subiect, și-a asumat imediat responsabilitățile. Și a făcut din această reglementare a modului în care funcționează agențiile de rating o prioritate. Încă din septembrie 2009, și anume la un an după falimentul uh, lui Lehman Brothers, s-a adoptat un nou regulament și asta cu susținere din partea Parlamentului European și doresc să aduc un omagiu muncii depuse de domnul Gozes, tocmai pentru a răspunde la modul în care uh, funcționau aceste agenții. Acest document aceste agenții au contribuit la criză. Documentul prevede un sistem de înregistrare obligatorie pentru toate agențiile de rating stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, impune de asemenea și anumite exigențe destul de riguroase, tocmai pentru a se asigura că se pune capăt anumitor conflicte de interese și întărește calitatea și metodologia uh, sistemului de rating, tocmai pentru a se asigura că aceste agenții funcționează în mod transparent. Doamnelor și domnilor deputați, am încredere în faptul că noile reguli pe care tocmai le-am evocat vor îmbunătăți în mod clar independența și integritatea procesului de rating, vor îmbunătăți transparența activităților de rating și vor îmbunătăți de asemenea și acele activități de rating care se referă la datoriile statelor membre. Iată în ce situație ne aflăm deocamdată. Și acum, domnule papa Stamkos, dumneavoastră ați sugerat uh, crearea unei agenții europene publice de rating. Această idee poate să intervină în uh, dezbatere, plecând de la modelul actual al, de funcționare al acestor uh, agenții de rating. Și o astfel de inițiativă, o astfel de idee trebuie să fie în mod precis evaluată, mai ales în ceea ce privește responsabilitățile. Prima prioritate astăzi, domnule Papastamkos, este să ne asigurăm că regulamentul din 2009 va fi pus în aplicare în mod corect și că sistemul va funcționa corect. Însă nu refuz această idee pe care dumneavoastră ați înaintat-o și anume crearea acestei agenții europene. Trebuie să vedem acest lucru într-un context mai larg și anume ca urmare a evaluării impactului pe care îl va avea regulamentul din 2009. De altfel, o astfel de evaluare este prevăzută în regulament și Comisia va înainta Parlamentului și Consiliului această evaluare și asta până în decembrie 2012. Ceea ce pot să vă confirm este faptul că Comisia va propune o modificare a, a, regulamentului în așa fel încât să existe autoritatea europeană care să aibă o răspundere globală în ceea ce privește aceste agenții de rating. Dumneavoastră, Parlamentul European, ați cerut acest lucru. Iar stat, eh, șefii de, stat și de, de state și de guverne au reușit să ajungă la un acord și sunt convins că transferul unui astfel de răspundere către o nouă agenție va întări și va îmbunătăți cadrul și regulamenturile pe care le avem deocamdată la dispoziție în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Papastamcos, 30 de secunde, da. Mulțumesc! Uh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Barnier pentru răspunsul său. Domnule Barnier, e un subiect care mă interesează de foarte multă vreme, încă de înainte de 2006, înainte de criză. Și după părerea mea ne confruntăm cu anumite paradoxuri. Bineînțeles, există evaluări la nivel internațional, dar nu există supraveghere la nivel internațional. Iată un prim paradox. Un al doilea. Există interese și organisme private în Europa care atacă instituțiile europene și statele membre. De aceea aș dori, domnule comisar, să vedem mai multă acțiune din partea Comisiei. Comisia trebuie să intervină mai rapid și apoi aș dori să știu care unde se află aceste agenții de rating, unde se află sediul lor. Și acum are cuvântul domnul comisar Barnier. Papastamkos, je sais l'engagement qui est le vôtre de... Domnule Papastamkos, eu știu că dumneavoastră sunteți foarte angajat pe marginea acestui subiect de foarte multă vreme și vă mulțumesc pentru faptul că ați lansat această dezbatere, acest dialog uh, uh astăzi. Eu am în sarcina mea aceste competențe de relativ puțină vreme și preiau munca depusă de comisia precedentă sub conducerea domnului Barroso. Uh, Uh, ceea ce noi ne dorim este să avem noi exigențe impuse acestor agenții de rating, în așa fel încât acestea să funcționeze mai bine. Și vă voi face o propunere, o propunere așa cum v-ați dorit-o și dumneavoastră, să există o supraveghere din partea ESMA. Și aveți dreptate când cereți acest lucru, pentru că într-o piață comună, unică, destul de bine integrată, constatăm că există anumite întreprinderi, organisme financiare care nu sunt naționale și de altfel amintesc, domnule Papastamcos, că în Europa jumătate din sectorul bancar aparține unor grupuri financiare care provin din alte state. Și deci, de aceea avem nevoie de o supraveghere, pentru că deocamdată aceasta este națională. Avem nevoie de o supraveghere transnațională. Și deci ne nevoie de integrare. Vom acorda noi competențe uh, organismului ESMA și vom ajunge la integrarea pe care dumneavoastră o doriți. Acum, în ceea ce privește țara dumneavoastră care s-a confruntat cu dificultăți mari, ei bine, noi avem datoria să fim foarte atenți. Nu doresc să acuz pe nimeni, nu doresc să învinovățesc pe nimeni. Trebuie să fim foarte atenți, mai ales în cazurile în care agențiile de rating se pronunță pe uh, seama statelor membre. Aici, de fapt, e vorba de o miză deosebit de importantă, e vorba de un stat suveran și e vorba de uh, gradul de îndatorare al uh, acestui stat. Și acestea vor fi, de fapt, propuneri pe care le voi face sâmbătă la Madrid, la Consiliul de Ministri, tocmai pentru a introduce uh, această idee de de a prevedea, de a preveni, în așa fel încât statele membre să nu se mai confrunte cu astfel de dificultăți. Sunt conștient de modul în care agențiile de rating influențează investițiile uh, pe piață. De aceea vom impune exigențe foarte clare în așa fel încât acestea să fie conștiente de responsabilitățile lor, vor fi supravegheate de anumite autorități europene și asta în cadrul unei propuneri pe care o voi face până la sfârșitul anului. Ο κύριος Obermeier έχει ζητήσει συμπληρωματική ερώτηση. Mulțumesc, domnule Obermeier, ați cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste informări, domnule comisar. Sunt absolut de acord. Atunci când s-ar putea instaura o agenție de rating europeană, fără ca aceasta să devină dependentă de agențiile private, ar fi un lucru foarte bun. Pe mine m-ar interesa însă care ar fi locațiile pentru aceste agenție și cum ar uh, trebui să fie ea structurată, din care ar trebui să fie componența ei, pentru că până la urmă această agenție nu trebuie să fie una fără puteri, ci trebuie să fie una eficientă. Vreau să știu de asemenea care sunt consecințele procedurilor care vor urma de instaurare ale acestei agenții și ce se va întâmpla cu, zon, uh, cu membrii din zona euro care sunt deficitari în uh, ceea ce privește politica lor financiară. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul acum. Euh, Mulțumesc, domnule deputat. Domnul Papastancos mă întreba despre pute, posibilitatea de a crea o agenție europeană publică de rating. Eu nu am luat încă nicio poziție în legătură cu acest subiect, adică nu am spus încă direcția, nu am spus că mergem în direcția pe care o luase deja Comisia. Comisia a propus un regulament pe care dumneavoastră l-ați adoptat, care încerca o renovare, a, um, de fapt o modernizare a sistemului actual al agențiilor private, având în vedere necesitatea de rigoare și de transparență pentru a putea evita conflictele de interes și pentru ca acesta să poată lucra în domeniul ratingului cât se poate de lin. Acest uh, regulament va intra în vigoare cât se poate de repede, chiar aș spune că va intra foarte repede în vigoare și vom completa acest uh, dispozitiv chiar prin uh, un rol de supraveghere pe care îl vom acorda ESMA. Această agenție pe care domnul Papastanco s-a descris-o înainte nu închide ușa altor posibilități. Avem însă nevoie de timp pentru a putea analiza schimbarea acestui business model care uh, este la baza unei uh, agenții europene publice de rating. Mi se pare că este o idee foarte interesantă, însă cred că necesită o analiză prealabilă foarte amplă și nu vreau să mă pronunț acum despre componența ei, locația ei sau cum ar putea să funcționeze. O astfel de agenție ar uh, trebui să analizeze în același timp și situația interferențelor în spațiul public în acest domeniu, de asemenea și uh, a interferențelor între credite publice și private. Ar trebui să analizăm mai întâi și conflictele de interes. Iată deci câteva întrebări la care va trebui să răspundem dacă vrem să mergem în direcția creării unei noi agenții europene publice, care până la urmă a fost întrebarea pe care mi a spus-o dumneavoastră. Cred că este nevoie de o activitate serioasă în acest domeniu, nu trebuie să mergem prin improvizări, Trebuie să ne luăm timpul pentru a lua deciziile corecte, pentru a remoderniza acest sistem și pentru a răspunde după aceea la toate întrebările pe care le-am pus înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, spune președintele. Doamnelor și domnilor, dacă vreunul dintre deputații care puseseră o întrebare nu sunt în sală, atunci întrebarea de obicei cade. Însă, având în vedere că acum ne aflăm în condiții de excepție, vom uh, tolera și faptul că anumiți deputați nu sunt în sală și vor putea primi un răspuns scris la întrebarea pe care au pus-o înainte, deși nu vom dezbate acest subiect în plen. Așadar, vor primi totuși un răspuns în scris. Numele sunt următoarele domnul uh, Balciti, doamna Morcunaite și după aceea o întrebare către domnul comisar Almunia. De fapt, erau întrebări adresate comisarilor care ar fi trebuit să fie aici. Era vorba de o întrebare adresată de Liam Aylward. Este vorba de întrebarea numărul 28. Aș vrea să rog atunci pe domnul comisar să ne dea un răspuns, fiind dat că dumnealui este în sală. Uh, Epomenos, μόλις έρθει o kirios Αλμούνια. Domnule Almunia, bine ați venit. Uh, poate că puteți atunci să dați răspunsul acum sau ceva mai târziu. Voi continua însă cu răspunsurile de la, pentru întrebările care vor primi un răspuns în scris. Domnul Tusas, după aceea domnul Crowley, domnul Ziobro și întrebarea următoare Bun, așadar, următoarea întrebare să vedem mai întâi dacă este domnul comisar aici. Da, este aici domnul comisar. Bine, atunci Atunci putem să-i urăm bun venit domnului Almunia. Bine ați venit, uh, domnule Almunia. Sunteți gata să răspundeți la întrebarea domnului Aylward? Perfect. Atunci aveți cuvântul acum. Pentru ca să răspundeți la întrebarea lui Liam Aylward. Mulțumesc, domnule președinte. Mă aflam la ușa de intrare. Comisia monitorizează evoluțiile în ce privește aceste telefoane inteligente. Întrebarea uh, se referă la noile uh, piețe, ori noile piețe au fost create rolul comisiei este de a vedea dacă se respectă condițiile de fair play pe piață în competiția între companii, ori acest lucru este valabil, iar comisia va veghea uh, la uh, crearea de posibilități pentru consumator ca ei să aibă la dispoziție mai multe opțiuni să se poată orienta spre diverse tipuri de asemenea produse. Iar în ce privește tehnologia mobilă de, de a treia generație, Comisia uh, este încântată de evoluțiile excelente în acest domeniu. Noi uh, trebuie să lăsăm industria să decidă asupra modelului industrial uh, pentru care optează, iar consumatorul trebuie să aibă posibilitatea să opteze. Noi încurajăm uh, evoluțiile tehnologice la nivelul diverselor societăți în acest domeniu. Noi, uh, pe de altă parte, vom emite specificații astfel încât să nu apară poziții dominante pe piață dorim să creăm o piață competitivă, inclusiv în domeniul software-ului. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc! Dacă domnul Elward dorește să intervină. Da. Au fost uh, o serie întreagă de informații legate de evoluția în acest domeniu uh, unele aplicații au fost refuzate de către producători. Eu vreau să știu ce va face Comisia pentru a stimula competiția în acest domeniu și care să, în același timp, să nu ducă la o creștere a prețurilor. Domnul comisar are cuvântul. Yes, indeed, I, I, I... Știu că elementele incluse în cea de-a doua întrebare pe care ați uh, formulat-o tocmai acum pot crea probleme în domeniul competiției pe piață. Noi monitorizăm însă competiția. Nu pot să fac comentarii în legătură cu anumite anchete pe care noi le-am derulat dar uh, sunt absolut conștient de faptul că problema pe care ați ridicat-o, preocupările care există la nivelul acestui Parlament sunt reale, iar rolul meu uh, ca autoritate în monitorizarea condițiilor de, de uh, concurență pe piață este să supraveghem aceste evoluții pentru a veni în folosul consumatorului, utilizatorului acestui tip de produse, pentru pentru ca el să nu aibă de suferit. Mulțumesc! Mulțumesc de asemenea pentru... Mai avem alte două întrebări. Domnul Rubich este cel care dorește să pună o întrebare 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. În reglementarea, regulamentul privind roaming 1, am vorbit despre uh, convorbile telefonice, uh, despre un fel de uh, crearea de condiții pentru ca oricine să poată să contacteze uh, pe cine dorește în Europa. Ei bine, din păcate, uh, companiile de telefonie mobile nu stimulează uh, această cerință. Este posibil ca pe plan național să fie introduse reglementări în acest sens? Dorește să pună o întrebare și domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Este îmbucurător și salutar că la nivelul Comisiei există o preocupare în legătură cu dreptul concurențial în acest domeniu. Există în Europa situații care limitează eventual această liberă concurență pe piață și în ce privește smartphones, iarăși pot fi atacate companiile care încearcă să uh, dețină monopolul? Domnule președinte, domnule președinte, răspunde comisarul în legătură cu întrebările pe care le-ați adresat. Cred că trebuie să uh, găsim reglementări uh, adecvate și instrumente care în același timp să garanteze libera competiție pe piață. În intervenția dumneavoastră Um, um, trebuie să uh, vă spun că instrumentele privind uh, concurența s-au dovedit a fi până acum utile dar asta nu înseamnă că dacă se va dovedi că sunt, este încălcată uh, libera competiție pe piață, Comisia nu va face uz de puterile pe care le are pentru a interveni. Trebuie să uh, găsim o modalitate adecvată de a îmbina libera competiție pe piață cu uh, împiedicarea uh, monopolurilor uh, Sigur că uh, noi ținem seama de plângerile din partea cetățenilor. Eu nu sunt un avocat, nu pot să le apăr în fața unei instanțe, dar de fiecare dată când primim sesizări, plângeri, noi reacționăm la aceste sesizări, pentru că uh, uh, asemenea sesizări sunt adresate comisiei și noi suntem de părere că este o reacție din partea noastră. În răspunsul meu anterior, în legătură cu problemele pe care le discutăm acum, pot să vă spun că noi uh, am declanșat uh, o serie de anchete pe care, uh, care sunt confidențiale, pe care deocamdată nu pot să le dezvălui în public. Mulțumesc! Următoarea întrebare. Domnul Tusas va primi un răspuns în scris. Mulțumim domnului comisar Almuniaz următoarele întrebări sunt adresate doamnei comisar Cruz. Dar cred că domnia sa încă nu a ajuns în sală. Așa este? În cazul acesta, domnul Crowley este înlocuit de domnul Elward, dar cred că trebuie să așteptăm pe doamna comisar Cross. Iar domnul Zobro va primi un răspuns în scris. Următoarea întrebare este adresată domnului comisar Ren de către Nicolaus Șuntis. Este întrebarea numărul 32. Domnule comisar, vă dau cuvântul pentru a răspunde la această întrebare. Thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, the crisis... Mulțumesc, domnule președinte. Criza financiară din Grecia nu, din Grecia nu și-a avut originea în sectorul bancar <clears throat> Însă problemele sectorului bancar au crescut foarte mari din cauza faptului că um, perspectivele de creștere economică au fost foarte scăzute. Și, bineînțeles, plecând de la analiza economiei Greciei și a sistemului financiar, am ținut seama de multiple surse de informare. Și în acest context, Comisia monitorizează în mod atent modul în care se implementează măsurile fiscale anunțate de către autoritățile Greciei în martie 2010, adoptate în, pe 15 martie în Parlamentul Elen, pentru a putea realiza obiectivele financiare fixate pentru bugetul 2010. În jur de 8% din în uh, activele băncilor sunt estimate pentru anul 2010, însă noi suntem de părere că acestea nu vor crește din cauza unei uh, rate de creștere foarte scăzute în economia greacă. Comisia își va asuma responsabilitățile ce îi revin pentru a asigura stabilitatea macrofinanciară în uh, zona euro și în întreaga Uniune Europeană. Și e adevărat că sistemul bancar din uh, Grecia se confruntă cu dificultăți și acest lucru a suscitat preocupări în uh, Germania, spre exemplu. Aici nu e vorba de PIB, se pare că schimbările vor fi mai importante în ceea ce privește băncile la nivel individual și balanța Greciei deocamdată încă este satisfăcătoare. Mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul domnul Tusas. Da, e adevărat, e adevărat, domnule comisar, că băncile uh, grecești se confruntă cu dificultăți și există incertitudini și în ceea ce privește sectorul public uh, din Grecia. Însă eu aș fi vrut să precizez un lucru și anume, de fiecare dată când Grecia anunță anumite măsuri și anumite împrumuturi, ei bine, aceste agenții de rating, rating diminuează, scad gradul de încredere pe care îl putem avea în uh, situația Greciei. Și e păcat, e păcat. Eu aș vrea să știu dacă aceste agenții de rating sunt, de fapt, credibile, pentru că ele sunt americane și este inacceptabil ca Banca Centrală Europeană să continue să le accepte. Le, noi, ca instituții, le acceptăm ca și cum ar fi organisme fiabile, de încredere. O întrebare asemănătoare a fost pusă adinaur și anume, oare ar fi posibil ca Uniunea Europeană, instituțiile europene, să nu țină seama de uh, evaluările care se fac în momentul de față? Are cuvântul domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, Comisia, în analiza sa, ține seama de analizele agențiilor de rating, dar are și o analiză proprie și Comisia urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă în sectorul public, în sectorul bancar în Grecia și deci vom ajunge pe propriile noastre picioare la anumite concluzii pe care le vom prezenta Consiliului. Bineînțeles, știm care este uh, opinia agențiilor de rating uh, Acestea sunt companii private, e adevărat, uh, dar acestea au totuși o influență puternică pe piața financiară, însă asta nu este o competență a Comisiei Europene. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum o întrebare suplimentară pe același subiect. Mai întâi, domnul Messerschmidt. Tak for det, formand. Vi er jo alle sammen meget optaget af... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem cu toții foarte preocupați de ceea ce putem face pentru a rezolva acum problemele care au urmat după criza financiară. Am ascultat în mass media că ați făcut o propunere, domnule comisar, și anume că statele membre pe viitor ar putea să-și prezinte mai întâi proiectele de buget comisiei înainte să dezbatem parlamentele naționale și să le adopte în parlamentele naționale. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră mai multe detalii despre această propunere și anume dacă doriți dumneavoastră la comisie să analizați proiectele bugetare ale statelor membre înainte de cuvântul Parlamentului, ați putea să ne explicați ce ați vrut să spuneți cu aceasta? Mulțumesc. O a doua întrebare suplimentară din partea domnului Papa Nicolau. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră, domnule comisar. Am ascultat cu mare atenție ce ne-ați spus, datele pe care ni le-ați dat și felul în care ne-ați explicat poziția comisiei în această problemă. Încerc să trag câteva concluzii din ce am auzit și anume dacă la un moment dat, în viitorul apropiat, o altă zonă a, o altă țară a zonei euro s-ar putea să aibă aceleași probleme cu agențiile de rating și aceleași presiuni pe piață. Vom acționa în același fel ca acum, vom uh, funcționa după aceeași logică ca acum, S-a spus că abordarea pe care am avut acum în cazul Greciei a creat probleme, probleme structurale ale zonei euro care s-ar putea să se simtă și mai târziu în alte state membre. Aș vrea să știu care este așadar poziția dumneavoastră. Domnul comisar, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi, în primul rând, să vă amintesc că răspund la aceste întrebări în locul domnului Ren, care este bolnav. Deci nu este neapărat uh, portofoliul meu. Întrebările care s-au pus în legătură cu bugetul național. Într-adevăr, acesta s-a discutat uh, pentru prima dată weekendul trecut în Colegiul de Comisari despre ce măsuri, ce, treb- ce trebuie să facem uh, pentru o monitorizare pe viitor a piețelor financiare. O să mai spunem, bineînțeles, mai multe despre acest subiect, dar în momentul de față nu trebuie să luăm o decizie în acest domeniu, ci se face doar o analiză, o dezbatere despre situația actuală pentru a ne asigura că subiectul este discutat cum trebuie în Colegiul de Comisar. Competența, um, comisarul de resort va veni după aceea cu propuneri foarte concrete și veți putea cu alte ocazii să discutați cu el concret. În ceea ce privește a doua întrebare, nu cred că pe viitor Comisia va lua altă abordare sau va lua altă poziție față de un alt stat membru lovit de aceeași problemă ca Grecia. Nu pot spune mai mult. Cred că dacă vom, face, vom lua alte abordare sau în orice caz vom lua alte decizii, vor merge în aceeași direcție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum o salutăm pe doamna comisar Crăs. Am avut o întrebare numărul 30 din partea domnului Crowley, care era adresată doamnei Crăs. Și în numele domnului Crowley va vorbi domnul Aylward, care a preluat această întrebare și dumneavoastră, doamnă comisar, veți putea răspunde direct. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-o lume care se mișcă foarte repede, într-o direcție din ce în ce mai digitală, Europa trebuie să fie pregătită cu o infrastructură pregă- pe măsură, care să facă față provocărilor de mâine. Consiliul din martie 2009 a stabilit uh, un, o țintă indicativă de o acoperire de 100% până în 2013. Strategia de acoperire de internet cu bandă largă. În agenda Europa 2020 a mers chiar mai departe pentru a, a accelera um, viteza de funcționare a internetului de bandă largă la 30 MB pe secundă și uh, a dorit de asemenea ca 50% dintre gospodării să fie uh, să aibă conexiune la internet. Agenția agen, Agenda Digitală pentru Europa, care este unul din proiectele esențiale ale Agendei 2020, a stabilit o strategie de promovare a internetului uh, de mare viteză în lume. Această agenție, această agenda, mă scuzați, a fost uh, prevăzută așadar pentru un termen mediu. A fost apoi urmată de trei documente pe bandă largă, trei, uh, unul dintre ele care vorbește despre implementarea agendei în ceea ce privește banda largă, al doilea document în legătură cu câteva recomandări cu privire la accesul la internet, care clarifică în același timp și bazele legale pentru a putea cu adevărat răspândi uh, internetul peste tot și al treilea document în legătură cu spectrul radio, un program politic care de fapt este baza strategiei comisiei pentru a crea destul uh, um, acces Wi-Fi pentru toate locațiile. Așadar, aceste angajamente ale Comisiei conțin și sugestii față de state membre. Aceste sugestii vor, se vor concentra pe dezvoltarea unei strategii de internet de bandă largă care să încerce să acopere și investițiile private uh, ținând cont, bineînțeles, de cartografia infrastructurii și de toate măsurile posibile. Făcând toate aceste analize prealabile, statele membre vor putea să reducă costurile de investiții în infrastructură și să transforme acest sistem într-unul mai viabil. Vor putea, de asemenea, să se concentreze pe o compensare a problemelor financiare prin folosirea fondurilor structurale în folosul implementării unei structuri de internet de bandă largă pentru, uh, din fonduri publice pentru uh, în beneficiul tuturor. Comisia analizează așadar opțiunile existente în momentul de față pentru a spori investițiile private și publice în uh, toate aceste infrastructuri pentru a-și putea atinge obiectivele. Ingineria financiară va fi una dintre opțiunile pe care le vom lua în considerare pentru a putea reduce prăpastia între ceea ce este necesar și ceea ce poate în momentul de față piața să ofere ca investiții. Mulțumesc! What happened? Uh, doamnă Mulțumesc, comisar, pentru răspuns. Având în vedere că trăim într-o lume tot mai digitalizată, cum a spus și dumneavoastră, multe din activitățile noastre cotidiene se desfășoară online. Există un uh, grup care este neglijat sunt cetățenii de vârsta a treia, care nu prea au acces la internet. Ce putem face pentru ca ei să nu fie excluși din această lume? Cum putem să-i ajutăm? Mulțumesc. Aveți cuvântul. But... Domnule președinte, nu doar Comisia, ci și Consiliul a luat decizia înțeleaptă de a se orienta spre o acoperire de 100% până în anul uh, 2013. Uh, uh, uh, iar 100% înseamnă că toată lumea va putea avea acces. Mulțumesc foarte mult! Iar acum dau cuvântul uh, domnului Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Salut foarte mult întrebarea adresată de domnul Crowley. În Irlanda există un nou tip de bandă largă, primă generație. Eu cred că a fost o inițiativă decisivă. Vreau să vă întreb dacă există posibilitatea unei uh, finanțări de către stat, încurajări financiare de către stat uh, pentru cei care uh, sunt chemați să uh, creeze rețeaua de bandă largă, să se creeze eventual uh, pachete uh, preferențiale pentru investitori în acest sens. Vă întreb dacă uh, noi am putea susține prin serviciile noastre specializate um, aceste parteneriate public-private care să asigure până la urmă o bandă largă universală. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei comisar. Încă... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Planul european de redresare economică prevede o sumă de un miliard de euro pentru acoperirea până la nivel de o sută a infrastructurii uh, de bandă largă. a dori să vă întreb care este stadiul acestui uh, proiect având în vedere importana realizării acestei infrastructuri. cuvântul, Sunt uh, recunoscătoare pentru prima întrebare, domnule președinte, pentru că este corect să spunem că atunci când vorbim despre banda largă, înseamnă și sistemele Wi-Fi și prin satelit. Și am dat garanția că va exista o acoperire 100%, dar încă nu am vorbit despre toate modalitățile de rezolvare a acestei probleme noi uh, ne bucurăm foarte mult de uh, soluțiile pe care le-a găsit Irlanda pentru a utiliza uh, fonduri structurale în investițiile din acest domeniu. Irlanda a folosit această ocazie. A fost ceva mai puțin de 50%. Dacă mm, comparăm cu alte state, sunt puțin întristată pentru că uh, nu au fost folosite toate uh, oportunitățile de a investi în acest tip de infrastructură și de a crea uh, perspective mai bune economii în acest domeniu și a crea noi locuri de muncă. În anteriorul portofoliu deținut de mine, am avut uh, posibilitatea să revizuiesc uh, reglementările privind uh, asistența financiară în domeniul um, și subvențiilor de către stat în încurajarea um, benzii largi a internetului și De asemenea, am studiat posibilitatea de implicare a Băncii Europene de Investiții pentru a pune fonduri la dispoziție acestui domeniu. Cred că pentru moment prin revizuirea care a avut loc a reglementărilor privind subvențiile de stat, cred că am făcut un pas înainte. Sigur, uh, putem să-i întrebăm pe uh, oameni acum dacă există uh, o satisfacție în acest domeniu. Trebuie să fim conștienți de faptul că aici este vorba despre un parteneriat public-privat și că au fost făcute progrese substanțiale, dar există între statele membre, din uh, punct de vedere al utilizării acestui parteneriat, și foarte mari diferențe. În legătură cu această uh, acoperire 100%, noi slujim un obiectiv foarte important. Și uh, în ce privește 100 de megabiți, trebuie să vă gândiți că dacă clipim din ochi, asta înseamnă mai puțin de 100 de megabits. Am făcut progrese uriașe deja în ce privește utilizarea benzii largi. Iar uh, dezbaterea uh, pe tema aceasta cu siguranță că va continua și uh, înainte de 2011. Mulțumesc. Mergem mai departe cu întrebările adresate domnului comisar Ren, care este înlocuit aici. Domnul Posălt are întrebarea 33. Domnule comisar, vă rog să răspundeți la această întrebare. Uh, uh, beneficiile economice pentru cei care au uh, pentru statele care au adoptat moneda euro și beneficiile zonei euro ca atare sunt argumente pe care le putem găsi în comunicările comisiei în raportul nostru din 2008 și în virtutea tratatelor, toate statele membre trebuie să adere la zona euro în momentul în care îndeplinesc condițiile necesare. Cu toate acestea, Marea Britanie și uh, Suedia au negociat un, o clauză de opt-out pentru a nu face parte din zona euro. Și dacă Danemarca și Marea Britanie decid până la urmă să devină candidate pentru zona euro, vor trebui să respecte aceleași criterii de convergență ca oricare alt can candidat, ca oricare alt stat membru candidat. Și în acest caz, Comisia va susține pregătirile necesare pentru a putea face față acestei schimbări de monedă. Suedia nu a negociat o clauză de opt-out și deocamdată nu îndeplinește toate criteriile, mai ales uh, faptul că nu este membră a mecanismului de uh, schimb. Și în funcție de legislația bancară care există în Suedia în vigoare, aceasta trebuie schimbată pentru a putea introduce modificările necesare pentru o eventuală aderare la zona euro. Trebuie respectate toate criteriile de convergență pentru a adera la zona euro și trebuie îndeplinite toate condițiile necesare. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Poselt, 30 de secunde. Stimate domnule comisar, doar două completări. În primul rând, Comisia nu dorește să încerce să o ajute, să ajute Suedia să-și îndeplinească obligațiile, pentru că Suedia este obligată să răspundă la ceea ce scrie în tratat. Și în al doilea rând, în legătură cu Estonia, aș vrea să știu dacă credeți că Estonia are o șansă să intre anul acesta în zona euro. Mulțumesc. Chirie Pitro, pe Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, uh, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus pe bună dreptate, Suedia nu îndeplinește anumite criterii am menționat două dintre ele și faptul că nu face parte din mecanismul de schimb și faptul că există o anumită legislație a băncii centrale care trebuie să fie armonizată, să fie compatibilă cu legislația zonei euro. Iată deci două criterii care, după părerea mea, sunt Uh, deocamdată neîndeplinite, dar care pot fi îndeplinite. În ceea ce privește deficitele, uh, vom vedea dacă Comisia va lua sau nu acțiune în acest domeniu. Vă propun să adresați această întrebare comisarului competent, domnului Oli Ren, care, din păcate, deocamdată este bolnav. Acum, în ceea ce privește Estonia, din câte știu eu, Există analize care sunt încă în curs în ceea ce privește respectarea criteriilor de convergență și deocamdată Comisia nu vă poate da un răspuns. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum întrebare suplimentară din partea domnului Papa Nicolau. Uh, și apoi domnul comisar va răspunde. domnule comisar, aveți imediat cuvântul pentru a răspunde la întrebarea numărul 34 a domnului Papa Nicolau. Excuse Îmi cer scuze, domnule președinte, spune domnul comisar. Indicatorii ne arată că în ultimul deceniu a existat uh, o diferență între creșterea de salarii și productivitate. Aceasta a dus la o mm, pierdere a concurenței și la deficite care persistă. De asemenea, la o cădere în partea de export. Și, de asemenea, au fost identificate alte mm, probleme pe lângă creșterea excesivă a salariilor din Grecia și pe lângă costurile ridicate pentru forța de muncă. În ultimii ani, cererea internă a fost contributorul cel mai important la creșterea economică, 4,5%, cel puțin în acest caz uh, pentru uh, consumul gospodăriilor, de exemplu. În ultimul deceniu, totuși, aceste, acești parametri au crescut cu 80%, ceea ce însă nu este un, o dată reală, fiind dat că deficitul uh, continua să se lărgească în același timp și situația macroeconomică nu corespundea acestei creșteri. De asemenea, un dezechilibru din ce în ce mai mare s-a putut întâlni pe piețele respective. Finanțarea din partea guvernului a dus la o absorpție puternică a finanțelor din partea sectorului public, care a afectat în același timp prevederile de creștere economică. O încercare de, model, de moderare a creșterii salariilor, um, dând un imbold și um, sectorului privat și prin măsuri de austeritate fiscală. Au fost așadar, acestea au fost măsurile care încearcă să aducă economia elenă la o, o um, situație mai competitivă. Aceste măsuri sunt susținute de comisie, știind, știind însă că unele măsuri vor avea un impact chiar dacă redus pe cerere. Este nevoie de o re stabilire a unor baze pentru un model uh, de durată de creștere pentru Grecia. Grecia a adoptat așadar un program ambițios de reducere a deficitului și de a gestiona mai bine economia sa. Măsurile de consolidare luate de către Grecia sunt importante pentru o sustenabilitate fiscală și pentru un echilibru pe piețe. Toate aceste măsuri au fost salutate de către Comisia Europeană, Eurogrupul, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar internațional au salutat de asemenea aceste măsuri. Măsurile conținute în pachetul anunțat în martie 2010 includ nu numai o reducere a salariilor prin uh, mai multe taxe uh, plătite de funcționarii publici, dar și măsuri pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor și pentru a respecta mai bine obligațiile în acest domeniu. În comunicarea din martie 2010, Comisia a tras concluzia că Grecia a implementat uh, deciziile Consiliului din 16 martie 2010 și, bazându-ne pe informația pe care o avem, măsurile fiscale pe care le-a anunțat uh, autoritățile elene pe 3 martie vor asigura probabil o atingere a obiectivelor pentru 2010 din perspectivă fiscală. Mulțumesc foarte mult, domnule Papa Nicolau, aveți acum uh, cuvântul pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc. Având în vedere datele Oficiului de Statistică Elen, s-a spus că șomajul este 11,3%. 54% dintre șomeri sunt persoane de 32 de ani în medie. Acestea sunt, până la urmă, categoriile care sunt cele mai productive. Vreau să spun că această generație de persoane tinere trebuie să suporte în momentul de față salarii foarte joase în Grecia. Un salariu mic care nu poate să fie scăzut și mai mult. De aceea trebuie să vedem care sunt măsurile până la urmă de generalizare a scăderii salariilor, mai ales având în vedere șomajul care bântuie. Există foarte multe demonstrații în momentul de față, având în vedere um, problemele um, cu salariile scăzute, există foarte multe disponibilizări și reduceri cum putem în aceste condiții să mai sperăm la o creștere economică? Domnule comisar, aveți cuvântul pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că suntem foarte preocupați de, de rata uh, ridicată a șomajului în Grecia și nu doar în Grecia, ci și în alte state din Uniunea Europeană. Da, pe de altă parte, este de asemenea important să se respecte principiile fundamentale economice și uh, dacă uh, într-o anume perioadă de timp salariile au crescut mai mult decât productivitatea, asta duce la dezechilibre și eu cred că asta s-a întâmplat în Grecia. Cred că este o problemă uriașă uh, și un fenomen de masă, mai ales grav pentru tineri. Noi monitorizăm situația și suntem de părere că trebuie să creat o sustenabilitate financiară într-un stat care este membru al Uniunii Europene și al acestui tip de asociație financiară. Mulțumesc foarte mult. O întrebare a domnului Hundi, 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură și cu întrebarea adresată de către colegul meu, reprezentantul domnului Ren a tras atenția asupra faptului că a existat, uh, au existat reduceri de personal și în sectorul privat, dar uh, în Grecia. Eu vreau să știu cu ce drept spune un reprezentant al Comisiei acest lucru. Dumneavoastră faceți un fel de uh, prognoză în calitate de membru al Comisiei în legătură cu ceea ce trebuie să facă Grecia. Asta ține de politica națională, politica salarială, problema legată de plata pensiilor. De unde vă asumați dumneavoastră competențele pentru a face asemenea asemenea afirmații și în legătură uh, cu evoluția economiei uh, din Grecia. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, uh, nu cerem o reducere a locurilor de muncă în sectorul privat. Dar uh, ceea ce constatăm noi este că, de fapt, șomajul uh, este în creștere nu doar în Grecia, ci și în alte părți din Uniunea Europeană ca urmare a crizei economico-financiare. Dar noi uh, trebuie să sperăm într-o redresare a economiei um, Greciei pe o perioadă lungă. Și bineînțeles că trebuie să păstrăm și Uniunea Monetară din Grecia, care este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Uh, nu a fost o prognoză legată de uh, creșterea șomajului, ci ea este uh, un rezultat pe care noi îl constatăm și este rezultatul unei politici care a fost dusă de-a lungul unui timp. Trecem la întrebarea 35 Doamna Gal este cea care îl reprezintă pe domnul Coza. Întrebarea numărul 35. Domnule comisar. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care criza globală a ajuns și în Ungaria, Comisia în 2008, Comisia a hotărât să acorde un pachet și anume 6,2 milioane de euro cu mult mai mult decât s-ar fi acordat în mod normal uh, țărilor care uh, nu fac parte din zona euro. Și în total a fost vorba de o sumă de 20 de milioane de miliarde de euro. E adevărat că Ungaria s-a confruntat cu dificultăți mari cu, uh, cu probleme în uh, economia sa, și anume o scădere economică de 6% anul trecut. Ne așteptăm la o stabilizare anul acesta, cu atât mai mult cu cât guvernul a pierdut accesul la piețele financiare. Și este evident că condițiile de acordare a împrumuturilor vor fi și mai stricte decât au fost în trecut. Va trebui să fim mai severi. Dar acest lucru uh, trebuie să evităm să ajungem într-o situație de recesiune. Acest lucru a avut o consecință și asupra gradului de ocupare în Ungaria. Am încercat să limităm consecințele sociale ale crizei mai ales în uh, straturile sociale cele mai vulnerabile. Însă întrebarea este cum putem să fim credibili, cum putem să asigurăm investitorii că Ungaria se uh, dirigează către o creștere economică durabilă și că ia măsurile de consolidare fiscală ce se impun. În virtutea principiului de subsidiaritate, statele membre sunt cele care se ocupă de politicile ce trebuie instaurate în acest domeniu și putem oferi o asistență guvernelor în așa fel încât acestea să poată să facă economii la buget și să poată să îndeplinească toate cerințele necesare. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gal. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, domnule comisar. În numele domnului Adam Cosa aș fi vrut să fac un comentariu. În fond, motivul pentru care Ungaria nu a reușit să acceseze fondul european pentru reconstrucție și anume suma de 100 de miliarde de euro nu ne-a permis astfel să creștem rata de ocupare și, spre exemplu, o categorie socială aparte, anume persoanele cu handicap. Și iată că aici există o contradicție și aș dori să știu care este opinia Comisiei pe această temă. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt comisarul de resort pe această temă, însă mi se pare că doamna Gal se referă la pachetul de 100 de miliarde. Dar nu uitați că acest pachet a fost finanțat de către statele membre însele și ele au fost autorizate să pună în aplicare, să utilizeze în mod concret aceste fonduri și se pare că acestea au fost transferate la buget. S-a făcut acest lucru pentru că la momentul respectiv era absolut necesar în Ungaria. S-a acordat un ajutor suplimentar de 20 de miliarde care a fost pus la dispoziția uh, Ungariei. Noi am fost autorizați să luăm anumite măsuri în așa fel încât să putem depăși criza da, responsabilitatea finală revine statelor membre. Mulțumesc, domnul Hondis, pentru o întrebare suplimentară 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, răspunsul pe care dumneavoastră îl tocmai l-ați dat, după părerea mea, nu corespunde cu întrebarea care v-a fost adresată. Acum, în ceea ce privește subiectul, chestiunea Greciei, nu știu dacă v-ați gândit la o eventuală intervenție a Fondului Monetar Internațional și o ingerență a acestea în afacerile europene. Și întrebarea mea în consecință este următoare: Comisia s-a gândit oare de ce Fondul Monetar Internațional trebuie să intervină în Uniunea Europeană și în ce condiții, în care tratat, în care articol, în care aliniat de tratat se prevede o participare FMI, a femeiului, în afaceri europene. De ce nu se alege o soluție europeană, așa cum se prevede în tratat, în articolul 102, aliniatul 2? Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă femeiul dorește să intervină în Grecia, bineînțeles, acest lucru se poate face doar la cererea Greciei, nu poate interveni în mod unilateral. Și probabil că domnul deputat știe foarte bine că s-a obținut un acord la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene pentru a avea un efort comun între statele membre, pe de o parte, și femeiul. Însă, acest lucru se poate face doar la cererea guvernului elen. Și se pare că acest subiect este în momentul de față analizat. Mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem la întrebarea următoare, și anume întrebarea 36 din partea doamnei Eleni Teocarus. Domnule comisar, aveți cuvântul. Well, uh, Mr. President, uh... Domnule președinte, aceasta este o întrebare, așadar, din partea... Am găsit-o. Permiteți-mi, vă rog să încheiem această dezbatere, pentru că eu îl înlocuiesc pe domnul Ren, după cum spuneam și de obicei întrebările către comisie se încheie la ora 8. Eu nu pot să rămân mai mult pentru că mai am și alte obligații. Am chiar o mare problemă acum. Thank you. No, I have no time. I cannot stay. Îmi pare rău, nu pot să mai stau. great difficulty part of the european union. o mare dificultate a Uniunii Europene vine din acest fel de răspunsuri. Dacă nu aveți timp, atunci foarte bine. Eu sunt un membru în Parlamentul European și eu am alte obligații și vreau un răspuns. Am stat aici foarte mult pentru ca să aștept ca întrebarea mea să vină la rând și în timp ce se răspundea la întrebări uh, suplimentare și poate că dacă aveți un pic de politețe față de această instituție, mi se pare că ar trebui să răspundeți. Mi se pare arogant să spuneți că nu aveți timp. Președintele trebuie să decidă, dar trebuie să spunem foarte clar, spune președintele, că nu voi răspunde, spune domnul comisar, nu voi răspunde la întrebări care mm, nu mi sunt adresate mie, pentru că sunt adresate domnului Ren, care este bolnav, după cum spuneam. Trebuie însă să-i spuneți președintelui, eu sper ca președintele să decidă ce se întâmplă acum, pentru că nu este de competența mea. Președintele, uh, aveți dreptate că este o problemă în faptul că dumneavoastră înlocuiți pe domnul Ren, care este bolnav și care, căruia erau adresate aceste întrebări. Însă trebuie să vă spun că întrebările către comisie sunt prevăzute până la 8 și jumătate în agenda noastră și având în vedere circumstanțele actuale, nu putem, bineînțeles, să vă legăm de scaun, dar pot să vă spun că ceea ce așteptăm este ca dumneavoastră să aveți acest rol ingrat de a, de a înlocui alt comisar și de a răspunde în numele lui la întrebările care au fost adresate. Deci, vă rog, încercați să dați un răspuns domnului Teoharus. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Înțelesesem că se termină la ora 8 aceste întrebări, dar după cum mi-ați spus, dumneavoastră sunteți președintele și trebuie să decideți. Deci voi continua fie ce-o fi. Criza financiară care s-a transformat într-o criză macroeconomică a fost cea mai gravă după, războiul, după cel de-al doilea război mondial. Aceasta a avut un, aspect, un efect asupra economiei mondiale, asupra Uniunii Europene și asupra zonei euro. Bineînțeles că a afectat și Ciprul, o țară foarte mică, dar o economie foarte deschisă. Având în vedere prevederile și estimările oficialităților din Cipru cu privire la PIB, acesta a crescut cu 1,7% în 2009. Este pentru prima dată că a scăzut, mă scuzați, cu 1,7. Este prima dată că scade acest procent în ultimii 35 de ani. Aceste condiții defavorabile economice împreună cu um, o scădere a activelor și o expansiune a politicii fiscale, având în vedere măsurile care au fost adoptate în cadrul de planului de redresare economică, au dus la o deteriorare a finanțelor publice. Având în vedere ultimele notificări um, datelor cu privire la produsul național brut, că din partea autorităților care au fost, uh, ne-au transmis aceste uh, informații martie 2010, se pare că bilanțul guvernului a ajuns la un deficit de 6,1 din PIB și o creștere între 56, de 56,2% din PIB în 2009. Pactul de stabilitate și de creștere cere Comisia să raporteze un astfel, o astfel de schimbare atunci când un deficit uh, a unui stat membru depășește un 3% din PIB. În momentul de față, așadar, Comisia pregătește un astfel de raport și notificare pentru Cipru. În momentul în care acest raport va fi gata, va fi prezentat Consiliului, care va trebui să decide dacă acest deficit este considerat excesiv sau nu. În cazul în care decizia este pozitivă, atunci uh, Consiliul trebuie să facă recomandări Ciprului pentru a stabili termene limită de acțiuni corective care trebuie trebuie luate. În același timp, uh, guvernul Cipru, Ciprului a stabilit un program de redresare, o strategie bugetară până în 2013. În momentul de față, Comisia evaluează această readaptare a bugetului cipriot și va lua poziție mai târziu cu privire la această problemă. Mulțumesc foarte mult, domnule să Aveți cuvântul acum pentru o întrebare suplimentară, 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult. Ar fi fost într-adevăr foarte supărător dacă domnule comisar nu ne-ați fi dat un răspuns uh, la această întrebare, pentru că întrebarea a fost pusă chiar acum. Eu vreau să știu și dacă dumneavoastră sunteți de acord cu programul de redresare pe care l-a hotărât guvernul Ciprului. Poate puteți să ne spuneți acest lucru având în vedere și programul de convergență. Mulțumesc, domnule comisar, puteți răspunde. Aveți cuvântul, domnule comisar, pentru această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să repet ce am spus că va fi o evaluare și că aceasta este procedura obișnuită care se aplică tuturor statelor membre, bineînțeles și Ciprului. Dacă Comisia va ajunge la concluzia că e vorba de un deficit excesiv, atunci va face recomandările necesare Ciprului. E numărul. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare, pentru răspuns. Acum, întrebarea 37 din partea domnului Messerschmidt. Aș vrea să vă rog, domnule comisar, să ne răspundeți la această întrebare. Number 37. Deci întrebarea numărul 37. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că se sugerează că uh, existând independența, uh, poate că s-ar fi putut evita uh, Greci, criza din Grecia dar trebuie să știți că nu este corect, pentru că nu politica monetară a instituțiilor financiare au dus la această criză în Grecia. Banca Centrală Europeană a furnizat lichidități sistemului financiar din zona euro. Bine, înțeles că uh, trebuie să fie folosite toate canalele, nu doar uh, rata de schimb în ce privește uh, evaluarea situației financiare. Raportul din 2008 na, merge în acest sens. Comisia a insistat asupra necesității de a înființa organisme multilaterale de supraveghere a pieței financiare pentru a vedea care pot fi eventualele derapaje la nivelul diverselor state membre încă într-o etapă timpurie a unei asemenea evoluție. Mulțumesc! Domnule Messerschmidt, mulțumesc! Eh, există diverse posibilități pentru a reglementa cursul de schimb, bineînțeles dacă dispui de independență, iar eh, statele membre ale zonei euro nu dispun de o asemenea independență pentru că eh, ele au acum depus instrumentele de care se serveau anterior la Frankfurt. Și nu este adevărat că dobânzile sunt unitare în Europa, pentru că există uh, dobânzi pe termen mediu și lung care sunt foarte diferite și uh, uh, dobânzile din Grecia sunt mai mari decât cele din Danemarca, de pildă, dar dacă Grecia nu ar fi fost uh, obligată de poziția Frankfurtului să uh, acționeze cum a acționat, cred că ar fi avut mai puține probleme decât are acum. Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. Stimate uh, domn mm, mm, toată lumea este conștientă de faptul că în momentul în care devii membru al Uniunii Monetare Europene nu mai poți să dispui de o libertate absolută. Există o valută comună, o monedă comună și trebuie să ții seama de evoluțiile grupului. Grecia a intrat în zona euro și Uh, ca care nu uh, se poate accepta o devalorizare individuală pentru că depind și uh, celelalte state din zonă de um, efecte. Trebuie respectate anumite condiții. Iar acum întrebarea numărul 38 adresată de domnul Gay Mitchell aveți cuvântul, domnule comisar. Întrebarea 38. Mr. President. Um, the crisis... Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Criza ne-a demonstrat faptul că avem nevoie de o, un cadru foarte clar de gestiune de criză în zona euro și trebuie să analizăm implicațiile la nivelul instituțiilor. Este un subiect foarte important care va trebui să fie care a fost analizat de către șefii de state și de guverne, care au transmis un semnat clar asupra faptului că trebuie instaurată o forță, un grup de lucru pe această temă și asta până la sfârșitul anului. Discuțiile în ceea ce privește Fondul Monetar European au uh, adus în prim plan anumite elemente importante. Cazul Greciei și anume stabilirea unui cadru financiar de urgență pentru a ieși din criză și posibilitatea de a obține împrumuturi cu o dobândă uh, interesantă, rezonabilă. Trebuie să ne asigurăm de faptul că măsurile care au fost propuse la acest summit merg în această direcție. Statele membre și zona euro reprezintă piatra de temelie a reușitei eh, monedei europene. Și Comisia va face propuneri pentru a întări coordonarea la nivel european și va încerca să utilizeze toate propunerile care au fost făcute de către Comisia precedentă și care au fost incluse în strategia UE 2020. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gay Mitchell. Mulțumesc domnule președinte. Uh, drept să vă spun, sunt oarecum uh, obosit pentru că mulți dintre noi, noi n-am avut ocazia să ne întoarcem acasă în weekend. Într-adevăr, știu că dumneavoastră, domnule de Guchtel, înlocuiți pe domnul Oliren. Modul în care mi-ați răspuns la întrebare, bine, care ar fi pe termen mijlociu, care acum ați estimat dumneavoastră acest termen mijlociu? Vorbim în, e vorba de luni, e vorba de un an, de mai mult, de mai puțin? Oare n-am putea să avem un răspuns mai clar, mai precis pe această temă? Mulțumesc, spune domnul președinte, are cuvântul domnul comisar. Ar fi trebuit să adresați această întrebare în ceea ce privește termenele precise domnului comisar Oliren. Dar plecând de la acordurile pe care le-am obținut, la modul în care am dorit să susținem Grecia, faptul că am reușit să combinăm uh, împrumuturi pe termen mijlociu, pe termen lung, faptul că Fondul Monetar Internațional poate să intervine, este foarte clar un lucru și anume că ceea ce se întâmplă acum nu poate fi rezolvat doar prin uh, Fondul Monetar Internațional. Acest lucru ar fi ar fi uh, luat enorm de mult timp. De aceea, în ceea privește cazul Greciei, am fost foarte atenți la situație și am încercat să stabilim un cadru, un calendar specific. Dar vă sugerez să adresați această întrebare domnului Oliren. Mulțumesc, spune domnul președinte. Următoarea întrebare, ultima întrebare, este întrebarea numărul 39 a doamnei Crața. Domnule comisar, aveți cuvântul. Întrebarea 39, domnule comisar. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a dezbătut foarte mult uh, pentru a decide despre supraveghere mai largă a piețelor europene. S-a purtat această dezbatere și în Parlament pe baza raportului cu privire la finanțele publice și zona euro. Comisia încearcă să folosească toate instrumentele noului tratat în ceea ce privește o mai bună politică de coordonare, o comunicare mai bună și va face propuneri pentru a da un cadru mai larg pentru prevenirea crizelor în zona euro, recurgând la articolul 136 din uh, Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Comunicările vor putea include o măsură pentru a găsi o măsură mai rapidă pentru adaptarea la pactul de stabilitate și de creștere, o mai bună supraveghere a dezechilibrelor macroeconomice și, în același timp, o, crearea unui mecanism uh, de răspuns la criză pentru țările din zona euro. În ceea ce privește politica fiscală, s-a pus accentul pe sustenabilitatea fiscală, având în vedere impactul crizei și o adaptare a creșterii uh, la factorii demografici, de exemplu, acesta fiind uh, unul dintre uh, impulsurile importante pentru, de care trebuie să se țină cont la respectarea pactului de stabilitate și de creștere. Comisia dorește să sporească aceste instrumente pe viitor pentru ca finanțele publice să fie într-adevăr o opțiune importantă atunci când e vorba de consolidarea economiei. Ar trebui să ne concentrăm de asemenea și pe sustenabilitate, pe problemele de datorie, și uh, pe politicile naționale fiscale. Trebuie de asemenea să abordăm cazurile în care uh, statele membre încalcă regulile, de asemenea penalitățile ar trebui să fie mult mai puternice, mai severe și concurența um, ar trebui să funcționeze. În același timp, o reechilibrare a dezechilibrelor ar fi foarte importantă în ceea ce privește piața macroeconomică și competitivitatea. Toate aceste aspecte sunt garantate uh, unui stat care folosește euro din cauza uh, faptului că în statele membre există un efect uh, uh, mutual având în vedere politica legată de euro și toate aceste efecte trebuie să se țină cont de ele. Divergențele în politica de concurență sunt de asemenea o îngrijorare foarte puternică pentru funcționarea unei uniuni monetare europene. Având în vedere criza, am văzut că această problemă este cu adevărat gravă, având în vedere diferențele naționale între statele membre, chiar cele din zona euro, având în vedere deficitul ridicat al unor state și slăbirea statelor din perspectivă financiară. Există și diferențe foarte mari între salarii și uh, între deficit și datorii și alocarea datoriilor uh, este de asemenea o problemă. Finanțele publice ar trebui să fie și ele un instrument important pentru că au fost victime ale crizei uh, economice recente. Așadar, o supraveghere mai bună fiscală este una dintre propunerile Comisiei pentru o sporire a supravegherii economice în spațiul euro, și, de asemenea, un accent mai puternic pe competitivitate și pe reducerea dezechilibrelor. Este nevoie de măsuri de prevenire și de corectare a acestor dezechilibre din zona euro. Al treilea element esențial din propunerea Comisiei este legat de diferitele opțiuni pentru mecanismele de combatere a crizei ad hoc, în momentul în care se vorba, de exemplu, de o asistență financiară imediată pentru Grecia. Cu toate acestea este nevoie și de un mecanism permanent care trebuie să fie mai puternic, mai ales în statele, în ceea ce privește activarea sa imediată. Este nevoie de reguli credibile care să susțină așadar un stat membru euro în cazul în care acesta ajunge la probleme foarte grave care pun în, la îndoială întregul sistem. Supravegherea și coordonarea în zona euro sunt uh, un complement important la politica și strategia Uniunii Europene Europa 2020 în ceea ce privește ocuparea și locurile de muncă. Comisia dorește să facă, deci, un bună amestec între aceste două cadre. Înțeleg foarte mult că trebuie să plecați și de aceea nu v-am uh, în, uh, v-am întrerupt, deși interpreții au făcut semn că vorbeați foarte repede. Dar sper că totuși s-a înțeles ce ați spus. Doamna Crața, aveți cuvântul. 30 de secunde, o întrebare suplimentară, dacă vreți să puneți o întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru răspuns. Permiteți-mi, vă rog, să vorbesc despre dezechilibrele de care ați vorbit și dumneavoastră. Prin întrebarea mea, vroiam să aflu dacă aceste divergențe și dezechilibre pe care le cunoaștem deja și mai ales aceste devieri între economiile naționale sunt una dintre preocupările Comisiei. Este vorba de felul în care vrem să readucem pe aceeași cale aceste divergențe. Crize din, criza din Grecia a arătat exact care sunt slăbiciunile sistemului și aș fi vrut să știu, mă scuzați, mai vreau să vă întreb ceva, aș fi vrut să știu și să spun că articolul 136 este extrem de important, dar că există și alte măsuri de coordonare posibile, care însă necesită o dorință politică care să poată în același timp să combată aceste divergențe. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Aș vrea să mă scuz în fața interpreților pentru viteză, dar mă aflu în momentul de față într-o situație foarte într-o situație excepțională și știți că avem uh, și o limită foarte clară de timp, 8 și jumătate. În legătură cu întrebarea noastră suplimentară, eu zic că ar trebui să vă întoarceți la originea crizei din țara dumneavoastră, care este de fapt faptul că de, aceste dezechilibre au fost create în timp. Uh, Există un dezechilibru foarte mare în ceea ce privește competitivitatea, au crescut salariile mult mai mult uh, proporțional cu competitivitatea și aceasta este una dintre cauze care până la urmă ține de politica națională a statului dumneavoastră. Este mai bine să avem o monitorizare mai uh, apropiată, mai, mult mai severă. Da, bineînțeles că este bine. Să nu uităm că în 2002 Comisia Europeană a făcut o propunere prin care auditorii puteau să fie trimiși în statele membre pentru a verifica, de exemplu, anumite cifre primite de către comisie, dar Comisia a fost în general întotdeauna conștientă de faptul că monitorizarea la nivel european este una dintre elementele cele mai importante ale, um, de exemplu, compatibilității bugetelor naționale între ele și compatibilității lor cu Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc! Ευχαριστώ Mulțumesc, domnule comisar. Domnule de Hucht, nu pot decât să vă spun că Oli Ren trebuie să vă mulțumească. Aveți la el, cred, într-adevăr un bonus pentru că ați răspuns mult la întrebările care erau adresate dumnealui. Răspunsul la întrebările următoare nu mai poate fi dat acum uh, verbal, vor veni răspunsurile în scris și astfel se încheie acum uh, ora de întrebări către comisie și continuăm la ora 9. Vă mulțumesc!